nu avem niciun catch the eye, dar se acceptă cartonașe albastre, în schimb. Deci, are cuvântul mai întâi în numele Consiliului doamna Zanda Ganina Lukashevica. Vă rog, aveți cuvântul. Godātais priekšādātāja kungs, augsti godatie, deputāti. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Înainte de a trece la prezentarea mea, um, aș dori să menționez faptul că este ultima reuniune, sesiune plenară a Parlamentului European pe parcursul um, președinției uh, letone și pentru a onora atât solstițiul de vară cât și ultima ședință plenară a Parlamentului European, aș dori să vorbesc în limba mea maternă. Președinția letonă se încheie aici, în, în ședința plenară a Parlamentului European, în, înaintea summitului din 25-26 iunie, un eveniment deosebit de important. Agenda de lucru a acestui summit este una încărcată. Șefii de stat și guvern vor lua decizii în legătură cu migrație, Uh, aspecte de, de siguranță și guvernanță economică. Înainte, înainte de a merge mai departe, aș dori să vă spun câteva lucruri despre întâlnirea informală a șefilor de stat și guvern din uh, zona euro, în urma inițiativei uh, domnului Donald Tusk. Obiectivul acestei întâlniri a fost de a clarifica situația referitoare la Grecia pare, de a avea un schimb de opinii între șefii de stat și guvern referitor la situația din Grecia și de a purta un uh, dialog cu creditorii internaționali. Cu această reuniune, domnul Tusk a intenționat să schimbe dinamica negocierilor și de a oferi un impuls pozitiv. Și întâlnirea de luni, într-adevăr, a însemnat un impuls pozitiv, așa cum a declarat uh, președintele Consiliului, Donald uh, Tusk, ținând cont și de faptul că noua propunere a guvernului elen este un pas în direcția potrivită. Și acum a venit uh, momentul la, să trecem la acțiuni uh, concrete. Creditorii internaționali conlucrează îndeaproape cu primul ministru elen, domnul Tsipras, astfel încât în această săptămână să putem obține rezultate, să finalizăm uh, elementele din planul de reformă care se poate fi prezentat apoi șefilor de stat și guverne mâine. Distinși membri ai Parlamentului European, revenind la ordinea de zi a acestui summit european, aș dori să încep cu problema imigrației, una din cele mai importante teme care urmează să fie discutate mâine la Consiliul European. După cum știm cu toții foarte bine, deja în uh, aprilie 2015 Consiliul European a adoptat o decizie privind uh, măsuri extraordinare menită să împiedice decese suplimentare mm, pe mare, în Marea Mediterană și să combată în mod mai uh, eficace traficanții. Mulți membri ai Parlamentului European au considerat că deciziile respective luate de Consiliu nu au fost suficiente. Însă aș dori să reiterez faptul că, la momentul respectiv, Consiliul European nu a intenționat să rezolve toate problemele a, fenomenului a, migrațional. Nu se poate găsi, nu pot fi găsite soluții rapide. O soluție pe termen lung este posibilă doar dacă avem o abordare holistică și țintită care să fie pusă în aplicare într-un mod sistematic și pas cu pas. Discuția de mâine de la Consiliu reprezintă următorul pas în punerea în aplicare acestei uh, strategii. În lunile care au trecut uh, din uh, aprilie, Consiliul și Comisia au contribuit în mod semnificativ la găsirea unei soluții. Împreună cu Comisia Europeană, cu Serviciul European de Acțiune Externă, a fost uh, redactată o foaie de parcurs uh, pentru punerea în aplicare a deciziei Consiliului din aprilie. Comisia Europeană a publicat un uh, raport privind progresele programului european în domeniul imigrațional. Consiliul deja a început să se ocupe de diferite aspecte concrete pentru a pune în aplicare elementele acestui program imigrațional și mâine se va acorda o atenție specială în principal, în principal la trei aspecte ale acestui program. Uh, returnare, reintegrare, cooperare și cooperare cu țările de origine și țările de tranziție a imigranților. Aceste elemente sunt interconectate și o abordare integrată va permite oferirea protecției celor care au nevoie de ea. În același timp, aceste elemente nu sunt suficiente. Avem nevoie de un sistem eficient de returnare a imigranților ilegali. Se cunoaște prea bine faptul că în acest moment se poartă discuții în Comisia Europeană referitoare la uh, realocarea refugiaților. Ieri, cu ocazia Consiliului de Afaceri Generale, am văzut că este nevoie de un, de un consens pentru a putea, pentru a putea soluționa problema uh, imigranților. Trebuie să găsim uh, echilibrul potrivit între responsabilitate și solidaritate. Uh, Ministrii de resort au dat dovadă de disponibilitatea de a fi uh, solidari pentru a găsi o soluție la aceste fluxuri migratorii. S-a înțeles faptul că avem nevoie de un mecanism adecvat care să ne permită să răspundem uh, situațiilor de criză și care să ofere asistența necesară statelor care se confruntă în primul rând cu această Avem nevoie de soluții tehnice și politice. Există o diversitate de opinii între statele membre referitoare la modul în care ar trebui să răspundă Uniunea Europeană acestei probleme și care ar trebui să fie rolul diferitelor statelor membre. Problema imigrațională este una deosebit de delicată și trebuie să fie rezolvată într-un mod uh, echilibrat. Uh, nu este posibil să găsim o soluție foarte rapidă. Știrea conform căruia Ungaria pune capăt în mod uh, unilateral regulamentului de la Dublin um, cred că ne arată cât de necesară este o acțiune comună, pentru că doar așa vom reuși să găsim soluția acestor probleme pe care le avem uh, cu toții. Avem nevoie de o abordare holistică care să permită un uh, sprijin pe termen scurt și găsirea unei soluții pe termen lung. Este evident că provocările legate de imigrație vor rămâne pe agenda noastră o perioadă lungă de timp și că vom continua să discutăm această temă și la summiturile următoare distinși membrii Parlamentului European, următorul punct de pe agenda summitului european se referă la provocările de securitate. Securitatea internă și externă ale Uniunii Europene se confruntă cu multe provocări în ultima perioadă. Europa și planeta s-au, s-au schimbat foarte mult și acum ne aflăm într-o situație geopolitică foarte dificilă. Consiliul European va, va analiza măsurile întreprinse în domeniul securității interne și pe parcursul uh, președinției letone, Consiliul a adoptat multe măsuri uh, menite să consolideze securitatea Uniunii Europeană. Pe 6 iunie, Consiliul a cerut revizuirea strategiei interne de securitate a Uniunii Europene, ținându-se cont și de contribuția Parlamentului uh, European. Am reușit să registrăm progrese pe marginea mai multor teme de exemplu, un mai bun schimb de informații între autoritățile competente, între statele membre, iar de la 1 uh, iulie uh, de, de la 1 iunie a început munca unei unități dedicate monitorizării uh, activităților de pe internet. Verificările la, gran, la granițele externe ale Uniunii Europene au fost uh, consolidate, ar, trebui, uh, ar trebui să continuăm munca pe marginea dosarului uh, privind registrul cu numele pasagerilor și sperăm că vom putea demara cât mai repede dialogul pe marginea acestui dosar. De curând, președinția Consiliului, în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externe, a pregătit un raport care va fi prezentat Parlamentului European, în care se discută acțiunile antiteroriste. În contextul referitor la politica uh, europeană de securitate, comună de securitate, Uh, au fost reiterate concluziile Consiliului din decembrie 2014 și discuția de acum se poartă într-un context puțin diferit și este important să știm că am convenit să uh, începem o nouă operațiune uh, PESC, Euraf, uh, EUNAFOR MED, în Marea Mediterană, avem nevoie de o nouă strategie și Consiliul uh, European a cerut uh, în alte reprezentante și vicepreședintelui Comisiei Europene să pregătească o strategie în acest sens și să aibă un rol de lider în pregătirea unei comunicări strategie, unei, unei comunicări strategice. Este un pas important pentru a putea răspunde amenințărilor uh, reprezentate de părțile terțe. Vom continua și în dezbaterea începută la Consiliul de Afaceri Generale pentru a găsi modalitățile de îmbunătățire a comunicării în Europa. Am văzut că trebuie să conlucrăm mai strâns pentru a face față amenințărilor cibernetice și am salutat uh, decizia luată pe 18 mai de Consiliul de Afaceri Generale de a pregăti sugestii propuneri concrete pentru a putea face amenințărilor cibernetice și de a veni cu măsuri concrete până la sfârșitul acestui an. Și ne așteptăm din partea Consiliului European să ceară mobilizarea mai multor instrumente uh, din partea Uniunii Europene și sperăm că această temă va rămâne pe agenda Consiliului European și în viitor. Stimați deputați, data aceasta agenda va discuta și despre aspecte care vor ține de economie. Așadar, am observat că situația este pe cale de a se ameliora. A crescut PIB-ul global cu 1,8%. Probabil că se va ajunge la 2,1% anul viitor, așa spun previziunile. Șomajul este în scădere Asta mulțumită politicilor și măsurilor care au fost luate, dar este doar un început. Trebuie să facem mai multe astfel încât creșterea durabilă și pe termen lung să fie o realitate. În ciclul anual de coordonare a politicilor economice prin semestrul european care nu mai s-a încheiat, au existat trei priorități. Promovarea investițiilor, Tēm katrai Eiropas Savienības dalībvalstī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 Godate deputate, kā jau Onorabili membri, așa cum am spus mai devreme, în domeniul guvernanței economice, una dintre prioritățile președinției letone a fost aceea de a asigura implementare de succes a semestrului european în forma sa îmbunătățită. Analiza pe fiecare țară a fost publicată, au fost publicate aceste analize și se va face uh, mai mare caz de recomandările care sunt făcute fiecarei țări. E vorba de o promovare a unor reforme structurale importante, acestea pentru a îmbunătăți competitivitatea UE, a economiei sale și pentru a relansa economia în Uniunea Europeană. Președinția noastră a oferit o bază solidă de plecare pentru discuții constructive pe principalele reforme structurale, iar Consiliul a făcut multe pentru a asigura că există un uh, teren fertil pentru o creștere economică durabilă. Câteva exemple. În primul rând, într-un timp scurt, un timp record, am putut să ne punem de acord asupra fondului EFSI de investiții strategice și vreau să mulțumesc Parlamentului din inimă, mulțumesc și Comisiei, pentru că, iată, am ajuns la un uh, și sperăm că vom ajunge la un rezultat, la un vot pozitiv în această seară. Consiliul în ultimele șase luni a fost foarte atent la potențialul, folosirea potențialului pieței unice pentru înlăturarea uh, obstacolelor și pentru o piață digitală autentică. Știm bine că suntem într-o epocă digitală, dacă nu facem față, vom crește, vom pierde oportunități de creștere economică, de ocupare. Economia digitală joacă un rol uh, deosebit în ce privește stimularea inovării, a creșterii economice, așa cum a arătat și Consiliul. Așadar, strategia privind piața digitală unică este foarte atent urmărită la Consiliu și vorba de o strategie a tot uh, cuprinzătoare. Ne așteptăm ca Consiliul European să dea un avânt în plus pentru a desăvârși, finaliza ultimele acte legislative necesare pentru a completa digitală unică, iar președinția letonă încă o dată a încercat să se facă progrese pe da, protecția datelor pe piața telecom și în ceea ce privește securitatea datelor, printre altele. De asemenea, am acordat o deosebită atenție desăvârșirii Uniunii Economice și Monetare. Pe 25 iunie, raportul celor 5 președinți a fost publicat și Consiliul European va avea va avea o dezbatere și va continua dezbaterile și va lucra în continuare pe acest uh, subiect în diverse formule. Raportul conține mai multe recomandări în ceea ce privește o mai bună gestionare a economiei în Uniunea Europeană. Mâine șefii de stat de guverne vor discuta aceasta și nu vreau să mă antepronunț asupra conținutului acestor lucrări, dar există multe idei interesante în legătură cu o, o mai bună funcționare a EMU și așa mai departe. Multe sunt încă de făcut în continuare pentru a promova acea convergență. Diferențele între statele membre din zona euro pot să reprezinte o amenințare la adresa viitorului UE. Stimați membri, așa cum vedeți uh, din uh, programul de lucru viitor, există subiecte importante uh, în discuții. Sunt aici pentru a asculta ce aveți de spus. Mulțumesc. Eu ora. Mulțumesc foarte mult președinției Consiliului și acum prim vicepreședintele Comisiei are cuvântul domnul Franz Timmermans. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă secretar de stat, stimați uh, deputați. Atunci când președintele Juncker a vorbit pe 15 iunie 2014 în fața acestui parlament, v-a spus, în 2015, îmi cer scuze, a spus că cel mai important este să construim uh, punți în Europa și, de fapt, construirea de punți în Europa este cea mai uh, importantă sarcină europeană. De aceea, dumnealui nu este aici astăzi, deși ar fi vrut, pentru că dumnealui încearcă tocmai să creeze o punte cu Grecia chiar în acest moment. Iată, aceasta este și ce am făcut în ultimii în ultimele zile, în ultimele luni cu Grecia, să încercăm să creăm uh, puncte și punte, punți pentru a putea să nu excludem, pentru a putea să toată lumea să se simtă inclusă. Și pentru aceasta trebuie să existe un dialog în care să se bazeze pe înțelegere și pe respect reciproc. Ceea ce nu este întotdeauna ușor, nu este un râu liniștit care curge de la sine, dar reușim să facem acest lucru numai când fiecare își construiește partea lui de pod. Și uh, trebuie să încercăm să găsim un acord în această săptămână asupra Greciei. Timpul ne obligă să ne grăbim și trebuie să mergem direct la obiectiv. Nu mai există nicio prelungire posibilă. Și nevoia de a răspunde așteptărilor grecilor care suferă este esențială. Și Comisia se gândește la ei atunci când uh, negociază și Comisia și președintele Juncker. De aceea noi lucrăm uh, în acest sens pentru a lupta împotriva șomajului, a precarității sociale și pentru a putea construi viitorul grecilor pe o bază solidă și sănătoasă. Aceasta înseamnă că noi cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Guvernul grec, uh, Eurogrupul, FMI-ul, Parlamentul European, Comisia Europeană. Trebuie cu toții să ne angajăm pentru ca și Grecia să poată să aibă un nou, un nou start pentru creștere, investiții, datorită reformelor pe care le va face, dar și datorită fondurilor europene. Începând din momentul în care toate condițiile necesare pentru un acord vor fi îndeplinite, Comisia este gata să activeze sau să reactiveze 35 de miliarde de euro din bugetul european pentru a susține Grecia. Președintele Juncker va propune soluții pentru a facilita absorpția fondurilor structurale și ale investițiilor europene și va mobiliza toate aceste instrumente și deci toate aceste sume foarte repede pentru a putea lansa proiecte de investiții în economia reală mă facem eforturi împreună vom reuși să găsim un acord acceptabil pentru toată lumea și avem încredere că aceasta se va realiza la sfârșitul Consiliului European din uh, zilele care urmează. Construirea de punți, de poduri, uh, acesta este din nou obiectivul pentru care trebuie să lucrăm în timpul acestui Consiliu de joi și vineri. Mai întâi va trebui să discutăm despre migrație. Consiliul a mai vorbit despre acest subiect, pentru că dacă există un domeniu în care solidaritatea europeană poate să iasă la iveală foarte bine, este chiar migrația. Ieri am participat la Consiliu, care a avut loc ieri și câteodată suntem surprinși de ușurința cu care unii șefi de stat sau de guverne cer solidaritatea, dar sunt foarte taciturni atunci când li se cere în schimb și să fie solidar cu ceilalți. Suntem cu toții de acord să spunem că există o urgență, trebuie să răspundem la criza migratorie și umanitară cu care se confruntă multe țări. Dar trebuie să facem ceva pentru a o rezolva cu adevărat. Foarte mulți dintre noi vom fi confruntați cu aceste probleme mai devreme sau mai târziu. Și Odată ce am spus acestea, și e bine că le-am spus, uh, urgența este acum să ne punem de acord pe ce trebuie făcut pentru ca solidaritatea europeană să nu fie doar cuvinte de șarte sau să nu fie doar o lacrimă pe care trebuie să o vărsăm în momentul în care sunt tragedii în Marea Mediterană, dar în același timp Europa nu-și respectă principiile și valorile. Momentul de reculegere în timpul Consiliului uh, European nu trebuie să fie după aceea urmat de luni de reculegere și de liniște atunci când avem nevoie de un răspuns. Ceea ce trebuie să facem este să întindem mâna acelor nefericiți care, din cauza că sunt uh, disperați, pleacă din țara lor uh, și caută o protecție internațională la care au dreptul din cauza a ceea ce se întâmplă în țara lor. Este vorba de respectul pentru demnitatea umană, dacă ne gândim că îi ajutăm. Trebuie să ne arătăm de asemenea și solidaritatea totală față de statele membre care sunt supuse unei presiuni migratorii foarte puternice. Mă gândesc aici la Grecia și la Italia. S-ar putea ca după aceea să fie și alte țări la rând. În toate cazurile, mecanismele de solidaritate trebuie să funcționeze și acum trebuie să le punem uh, pe picioare, acționând împreună și nu unii împotriva celorlalți. De fapt, uh, oamenii în continuare mor în Marea Mediterană și încă nu s-a găsit o soluție. Trebuie să fim foarte clari. Nu vorbim de cote atunci când vorbim de ființe umane. De... Este o neînțelegere. Se vorbește de o cheie de distribuție, dar nu se vorbește de contabilizarea uh, dreptului la azil. Avem cu toții o obligație de solidaritate. Președintele Juncker va apăra așadar în mod ferm propunerile Comisiei de relocalizare și reinstalare pentru că aceste propuneri sunt absolut necesare și pentru că aceste propuneri vor putea asigura un echilibru bun între solidaritate și responsabilitate. Niciun stat membru nu ne-a adus uh, soluții mai bune decât altul. S-a spus deja de mai multe ori, nu vrem așa ceva, dar nu s-a venit cu o alternativă mai bună din partea statului respectiv. Și aș vrea să insist să spun că repartiția între statele membre, repartizarea migranților trebuie să se facă pe baza unei chei eficiente, pentru că experiența ne-a arătat că dacă țările sunt doar pe bază voluntară implicate într-o astfel de schemă, lucrurile nu funcționează. Deci va trebui să ne punem de acord până la sfârșitul anului uh, lui iulie de, pe modul de repartiție echitabilă între statele membre pentru a pune în aplicare aceste măsuri cât se poate de repede. Costurile inacțiunii noastre de astăzi va fi la fel de scump pentru Europa dacă nu dorim să facem acest pas solidar. Dacă nu facem nimic acum, va fi mult mai scump și în același timp ne vom nega valorile, valori pentru care noi am luptat foarte mult. Alors, nous savons très bien qu'il y a... Știm foarte bine că există țări care au un regim de opt-in, altele cu opt-out, însă Europa este credibilă atunci când sprijină pe cei mai și atunci când acționează unită. Și îmi pare bine că Irlanda, dar și Norvegia, Elveția și Liechtenstein și-au exprimat intenția de a participa la acest mecanism de relocalizare. Invităm și alte țări să urmeze acest exemplu. Trebuie să fim generoși, da, față de cei care au nevoie de protecția internațională, pe de altă parte, trebuie să fim fermi cu cei care n-au niciun motiv de a rămâne în Europa și nu au nevoie de protecție internațională. Iată de ce am făcut propuneri în acest sens pentru a ne consolida politicile în materie de returnare și readmisie. Este clar că sprijinul populațiilor noastre pentru o politică de azil umană și umanitară este în scădere în condițiile în care au senzația că persoane care nu au nimic de a face cu azilul abuzează de sistem și atunci trebuie să avem uh, abordarea aceasta dublă. Nu este suficient să combatem simptomele crizei, trebuie să consolidăm cooperarea cu țările de tranzit, cu țările de origine, de asemenea, pentru a smulge răul de la rădăcină. Cauzele le cunoaștem, instabilitate, război, sărăcie. Libia, Libia Uh, Siria, Irak și în Africa. Și aici trebuie să clădim punți și poduri pentru mai multă responsabilitate împărtășită cu partenerii noștri africani. Trebuie cu orice preț ca statele membre să crească ajutorul pentru dezvoltare. Este ceva absolut esențial. Avem nevoie de 0,7% acum și nu mâine și nu poimine, în acest moment. privește apărarea, Ucraina și Siria, dar și în țările din Orientul Mijlociu și în Africa de Nord, sunt uh, regiuni din ce în ce mai instabile, mai fragilizate. Sunt mm, tot atâtea regiuni de vecinătate și ar fi naiv să crezi că Europa nu poate să facă, acces, să facă apel decât la soft power. Nu poți să faci diplomație fără capacități uh, uh, de hard power, de apărare. Și aici miza este credibilitatea. Nu e vorba de a clădi de pe o zi pe alta o armată europeană. Asta este un vechi proiect european și ceva de termen lung, dar tre- nu trebuie ca uh, Europa să fie văzută ca o contrapondere în acest sens față de NATO. Suntem parteneri și nu concurenți și trebuie să lucrăm mână-mână. Noi avem nevoie în domeniul apărării de o cooperare întărită așa cum prevede de altfel tratatul de la Lisabona. Trebuie, de asemenea, să facem mai multe împreună și nu fiecare în colțul său și urmând propriul interes național. Astăzi, mai bine de 80% în Europa, în ce privește cheltuielile de apărare, sunt efectuate pe plan național și deci numai și din motive bugetare și aici trebuie clădite punți, trebuie mai mare cooperare pe piața apărării, în ce privește inovarea, cercetarea, pentru a putea să răspundem împreună unor provocări comune. În sfârșit, trebuie punți către viitor să desăvârșim uniunea economică și monetară, păstrând în același timp integritatea pieței noastre unice. Criza a demonstrat că Europa, moneda euro ne protejează, ne aduce stabilitate monetară. Fără euro am fi avut mari probleme, mult mai probleme, mult mai mari probleme și uh, o vitrină pentru egoismele naționale, însă aceste consecințe pozitive nu au apărut din senin, ci sunt rodul măsurilor noastre hotărâte în ceea ce privește creșterea economică echilibrată, pentru o economie de piață competitivă, pentru uh, o economie cu ocupare de plină și pentru prosperitatea cetățenilor. Și tocmai aici sunt obiectivele uh, raportului. Da. Se pare că traducerea în engleză funcționează bine, spune în paranteză domnul Timmermans. Și da, raportul celor cinci președinți conține astfel de sugestii. Pentru că președintele Juncker a dorit ca printre autori să se numere și președintele Schulz. Iată, o foaie de drum pentru a desăvârși Uniunea Economică și Monetară în mod ambițios, dar și pragmatic. Anumite inițiative pot și vor trebui să fie puse pe picioare fără întârziere. Primele măsuri vor fi lansate de instituții încă eh, de pe 1 iulie anul acesta pentru a funcționa. Raportul oferă o direcție clară, esențială pentru cetățeni și pentru agenții economici și pentru a avea mai multă încredere în moneda unică. Prima fază, adică aprofundarea prin practică, începe astăzi și desfășoară până în iunie 2017 se bazează pe instrumentele existente, pe tratate, pentru a stimula competitivitatea, convergența, pentru a asigura politici bugetare responsabile, a completa Uniunea Economică și Monetară și pentru a consolida răspunderea și controlul democratic în interiorul acestei Uniuni Economice și Monetare, iar faza a doua de consolidare și finalizare a UEM ne va permite să facem mai multe pentru ca convergența să fie mai constrângătoare și pentru a avea o adevărată trezorerie în zona euro. Iată un cadru uh, stabil și prosper care se profilează pentru statele membre care sunt în zona euro și pentru cele care doresc să intre în zona euro. Iată, mergând pas cu pas, în mod inteligent și în mod senin, către Uniunea Economică Monetară Uh, bugetară și politică și asta este singura cale de a răspunde așteptărilor cetățenilor și pentru ca Uniunea Europeană să fie gata pentru a înfrunta uh, problemele internaționale. Europa este mai mult decât o piață unică, Europa este un proiect uh, vast, ambițios pentru cetățeni și nu numai. Vandaag is in Nederland. Domnule președinte, aș dori să-mi încheie intervenția în limba mea maternă. Astăzi a decedat un foarte cunoscut cântăreț din țările de jos și aș dori să mă refer la câteva cuvinte spuse de el foarte cunoscute, care se potrivesc foarte bine pentru situația de la Consiliul European to- toată, uh, fiecare dintre noi uh, face parte din această lume și lumea ne aparține nouă tuturor. Vă mulțumesc. Președinte. Domnul Weber are cuvântul în numele PP-ului. Domnule președinte, domnule uh, vicepreședinte al Comisiei, aș dori să mă refer la două puncte care sunt foarte importante pentru noi. În primul rând, zona euro, moneda euro în Uniunea Europeană și Grecia. Partidul Popular European își dorește ca Grecia să rămână în zona euro. Înțelegem cât de serioasă este situația în aceste zile, că trebuie să fie luate niște decizii uh, importante și îl sprijinim în acest sens pe Jean-Claude uh, Juncker în negocierile pe care le poartă. Și aș dori să spun că, ținând cont de criza financiară din uh, urmă de 5 ani, cred că trebuie să fim mândri aici în Europa în legătură cu ce am reușit. Portugalia, Spania, Irlanda și Cipru, patru state care au reușit acum să devină din nou independente. Trebuie să rezolvăm și problema Greciei în această săptămână. În primul rând, aș dori să-mi exprim frustrarea în legătură cu pierderea timpului. Am pierdut foarte mult timp, luni de zile, la nivel tehnic, s-a discutat foarte mult însă nu s-a obținut nimic. Deci pur și simplu am pierdut timp pentru că noul guvern elen nu a reușit să vină cu propuneri concrete. Acum, uh, din fericire, luni a fost uh, prezentat un uh, text și cred că merită să examinăm ce au, ce au reușit acești noi politici de tradiție comunistă după atâtea luni acum ar, încearcă să meargă înainte și merită să facem un uh, bilanț. În ianuarie exista un mic surplus uh, bugetar, mic surplus care s-a topit și între timp și s-a ajuns din nou la un deficit bugetar. Până la sfârșitul lunii nu mai, pot, nu mai putem fi plătite pensiile. La începutul lui ianuarie se ajunsese la o mică creștere economică, uh, Uh, după o situație catastrofală care a durat cât uh, foarte mulți ani și acum din nou am ajuns într-o recesiune economică. În ianuarie băncile erau relativ stabile, astăzi băncile elene se confruntă cu retragerea a sume de miliarde de euro în fiecare săptămână pentru că cetățenii nu mai au încredere în instituțiile financiare. Și uh, ce s-a întâmplat cu promisiunea de a impozita pe cei bogați în. Uh, um, dacă cred că guvernul comunist din Grecia nu s-a achitat de această promisiune. Și, dragi colegi, acesta este bilanțul care se află în fața noastră după 5 luni de guvernare a domnului Tsipras. Cu toate acestea, încercăm, depunem eforturi, negociem Însă, pentru grupul politic PPE, condiționalitatea este un aspect deosebit de important, pentru că Grecia are nevoie de un plan care să-i asigure depășirea acestei spirale negative. Drept urmare, noi cerem un program convenit împreună de creditori internaționali cu Grecia, un program care până la urmă să ofere o adevărată perspectivă Greciei. Și aș dori să spun în mod expres că mingea se află în uh, terenul uh, Greciei în Grecia, la Atena, trebuie uh, rezolvate aceste, aceste probleme. Uh, diferențele între Varoufakis și Tsipras nu vor fi suficiente pentru a recâștiga încrederea tuturor europenilor. Aceasta este, din păcate, situa- situația în care ne aflăm și mulți dintre noi sunt frustrați față de comportamentul partenerilor eleni. Cu toate acestea, vom sprijini toate eforturile necesare pentru a păstra uh, Grecia în uh, zona euro. Datorăm acest lucru populației elene și nu guvernului elen. În uh, ultimele zile, mii de cetățeni uh, greci au demonstrat pe străzile din Atena pentru a cere păstrarea monedei euro și noi suntem alături de acești oameni. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să mă refer și la un alt punct, migrația. Cred că avem nevoie de modalități legale de a, de a primi oameni, imigranți în uh, Europa și propunerea Comisiei de a primi mai mulți refugiați sirieni este una care trebuie salutată. Poziția trebuie, uh, comisia trebuie să-și apere poziția uh, puternic astfel încât să ajungem într-adevăr la o ajutorare a refugiaților sirieni, așa cum sunt ei definiți de ONU. Însă trebuie să înțelegem care au fost cifrele și uh, cât de mult s-a abuzat de această instituție a mm, azilului. Și trebuie să spunem foarte clar că Europa trebuie să-și asigure, să-și securizeze mai bine frontierele uh, externe. Uh, putem, trebuie să putem spune persoanelor care nu au niciun drept să intre în Europa că nu pot să intre în uh, Europa. Uh, ce se întâmplă cu state care, au, care sunt candidat la, candidate la Uniunea Europeană, cum este uh, Serbia? Uh, Serbia are în continuare statutul de uh, stat terț și din punctul de vedere al uh, tra, uh, tratamentului acordat uh, refugiaților. În ceea ce privește politici, politica de returnare și de readmisie, uh, Cred că Comisia Europeană ar trebui să aprofundeze discuțiile cu uh, statele din Africa și din Asia pentru a avea asemenea acorduri de returnare uh, readmisie. Avem nevoie de o abordare uh, echilibrată de solidaritate, tocmai pentru a ne îndepărta de poziția extremă a, popul- a populiștilor de dreapta europeni. Vă mulțumesc! Per il grupo dell'Alleanza Mulțumesc. În numele Socialiștilor Democraților are cuvântul domnul Gianni Pitela. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc foarte mult președinției letone pentru activitatea pe care a depus-o în cadrul președinției. Astăzi, într-adevăr, aș fi vrut să comentez, de fapt, concluziile negocierilor cu privire la Grecia. Însă, din păcate, stăm încă și discutăm dacă uh, se va ajuta Grecia sau nu. Vă, gândi, vă amintiți poate că în februarie, în februarie s-a spus că s-a găsit, uh, s-a ajuns la un acord, în aprilie de asemenea, luna trecută se părea că s-a ajuns la un acord din nou. Eu cred că sper că aceasta să fie data corectă când chiar se va face ceva, dar aud în continuare tot felul de critici uh, din partea femeiului, personalități de dreapta, eu din Europa, și îmi pare rău că o persoană pe care îl admir și îl stimez mai spune și astăzi la ora 3, domnul Weber, că guvernul elen trebuie să mai facă propuneri. Acordul care este acum pe masă s-a reușit datorită mai ales a eforturilor președintelui Juncker din partea Comisiei Europene, care trebuie totuși să recunoaștem s-a comportat cu echilibru și responsabilitate. Dar uh, dacă suntem de acord, ce mai așteptăm? De fapt, pentru ce mai așteptăm acum? Eu nici nu vreau să mă gândesc că am fi absolut ridicol dacă, de exemplu, din cauza unui aspect TVA, din cauza formelor elene, s-ar pune în pericol integritatea zonei euro și viitorul Europei. Ce fel de joc e ăsta pe care îl jucăm aici? Dacă cineva dorește să uh, să facă o schimbare și să uh, ridice TVA-ul sau nu, noi spunem că greșesc Uh, noi nu suntem uh, guvernele. Guvernele se schimbă cu votul uh, cetățenilor și așa se va întâmpla și cu guvernul Tsipras. Nu se întâmplă acum nimic de care va schimba guvernul Tsipras. Se vorbește în schimb de salvarea poporului elen și de integritatea zonei euro. Deci nu are niciun sens să ne prelungim în discuții tehnice, pentru că dacă facem acest lucru, avem uh, pericolul să ajungem într-o Europa birocratică, fără nicio viziune, nici măcar în domeniul imigrației. Eu vreau să mulțumesc foarte mult uh, președintelui Timmermans pentru că a făcut un discurs uh, solid, un discurs ferm un discurs care nu împarte uh, spiritele și vreau să spun același lucru și acum și cu mare sinceritate, și dar în același timp și cu mare tristețe. Pe de o parte avem țări precum Italia care se angajează să facă tot ce se poate pentru a salva vieți în Mediterană și pe de altă parte avem guverne precum guvernul maghiar care unilateral încep să construiască ziduri împotriva migranților. Uh, este foarte trist și trebuie să o spun aici că tocmai o țară precum Ungaria, care a văzut pe pielea sa ce înseamnă cortina de fier, a început acum să construiască ziduri împotriva migranților. Strategia Comisiei Europene a fost una justă, corectă și pare să fie acceptată numai în parte de către statele membre în ciuda celor 40 de mii de migranți care vor trebui primiți, în ciuda tuturor hotspoturilor, eu înțeleg că e vorba de democrație, dar nu putem să reducem tot la un exercițiu retoric, ambigu, lexical, pentru că trebuie să spunem și că anumite state sunt pentru solidaritate, dar sunt împotriva unor mecanisme obligatorii. Ce înseamnă acest lucru? Nu are niciun sens. Trebuie să-mi explicați ce înseamnă nu aș vrea să nu vreți să fie obligatoriu acest mecanism? Ce înseamnă exact? Nu înțeleg nimic. Suntem acum în fața unei uh, teme cât se poate de grave, pentru că, de fapt, ne refugiem în tot felul de sinonime și exerciții lexicale sau, în loc să ne ducem să intrăm concret în acțiune și să arătăm că suntem la nivelul uh, Uh, pe care trebuie să-l avem pentru a fi lideri în Europa. Dacă nu suntem lideri în Europa și spun aceasta către guverne, de ce ne speriem? De ce ne tot uh, lamentăm că Europa este din ce în ce mai populistă și mai anti-europeană? Păi de-aia este așa, din cauza că noi nu ne facem datoria. Dacă Orban face ce face, dacă un stat se pune împotriva altuia și după aceea lipsește o decizie Europa, o europeană, dacă vom avea o viziune europeană vreodată, dacă chiar va fi vreodată cazul, atunci toate aceste probleme vor dispărea. Și Parlamentul European are dreptul și trebuie să-și facă auzită vocea, iar Parlamentul are, sigur, deține și minorități pe care le respect și cu care nu sunt de acord în această plenară. Însă și pe această temă și-a exprimat majoritatea Parlamentului părerea foarte puternic și aș vrea să mai reamintesc aceste lucruri prin acest discurs. Mulțumesc! A nome del gruppo dei... În numele ECR, domnul Kamal. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să mulțumesc președinției letone și mulțumesc Comisiei. Problema competitivității este legată de faptul că atunci când sunt probleme, problema pare să fie reglementare, reglementare și noi am făcut o campanie pentru a promova uh, întreprinderile și s-a discutat treaba asta la diverse summituri, inclusiv cu Grecia. Da, și problema este nu cu birocrația, ci cu ce măsuri avem de urgență. Gândește-te, gândiți-vă la democrație. Gândiți-vă la criza uh, grecească. Tot timpul încercăm să dregem busuiocul. Am avut Uh, soluția cu bailout și iarăși când o să apară o altă soluție, o să avem iarăși o soluție de mântuială și tot așa cu toate crizele structurale. Până când? Până când vom putea să ne spunem că iar ne întoarcem aici, în această aulă, pentru a discuta aceleași, aceleași chestiuni? Până când vom, nu vom mai avea aceste pansamente și când vom discuta cu adevărat între statele membre și vom înțelege că nu ne putem permite să menținem Grecia și că trebuie să fim uh, cinstiți față de cetățenii noștri. Și cât privește transferurile din țările uh, bogate către cele sărace, aceste transferuri vor exista întotdeauna. Iar guvernul grec trebuie să-și asume răspunderea, să se comporte în mod responsabil. Ar trebui, ar trebui să încetăm cu aceste pansamente și să ne menținem pe linia regulilor. În ce privește griza mediterană, nu avem un răspuns unic. Nu putem să-i lăsăm pe toți să intre, dar nu putem să închidem granițele. Trebuie să avem o strategie și nu să uh, facem doar salvării ale unor nenorociți pe mare. Comisia a spus și a propus uh, leg uh, măsuri în legătură cu traficanții, cu procesarea cererilor de azil, uh, problemele legate de țările de origine, ajutarea lor, însă Uniunea Europeană poate să facă mai multe însă nu sistemul de cote, pentru că Comisia a propus uh, măsuri coercitive și nu uh, de, cooperativ, uh, de, cooperare. Țările se ceartă între ele, se gâlcevesc în loc să coopereze. Și în acest timp avem probleme cu aceste persoane care vin aici în loc să le procesăm aplicațiile la fața locului și să îi țintim pe acești traficanți care vând false speranțe. Cât privește securitatea și apărarea, cooperarea și coordonarea trebuie să fie uh, miza și nu uh, obligație sau ceva constrâns. Cât privește alegerile, vreau să vă spun că situația este cea pe care noi am menționat-o și în timpul alegerilor. Uniunea Europeană trebuie să se schimbe. Iar David Cameron a spus că Uniunea Europeană trebuie să intre în reforme și nu să fie doar uh, o ocazie pentru Marea Britanie să-și aleagă ce vrea. Însă provocările există astăzi în interiorul granițelor, la granițe și în afara lor. Mulțumesc! Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali... La... În numele Alda, la cuvântul acum domnul Verhofstadt. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i spun domnului Timmermans. Uh, mă așteptam să cânte la sfârșit, dar nu a făcut-o. Sunt cu totul de acord cu a spus dumneavoastră în legătură cu imigrația și propunerile Comisiei Europene, însă v-aș da un sfat, trebuie să fiți consecvent. Cuvintele noastre sunt uh, adevărate, însă am văzut ce se întâmplă în Ungaria situația la care s-a referit și domnul Pidala, un adevărat scandal, pentru că aceste acțiuni încalcă chiul uh, comunitar. Sunt contradictorii abordării comune, abordării solidară pe care ați apărat-o dumneavoastră aici în Parlamentul European și sper că la sfârșitul uh, celei de-a doua intervenții a noastră de astăzi și în zilele următoare vă spune foarte clar că acțiunile guvernului Orban contravin dreptului european și că nu pot fi acceptate. A doua mea remarcă se referă la Grecia. Cred că vom ajunge la un acord pentru că nu avem o altă alternativă decât de a ajunge la un uh, acord, pentru că Grexitul este o soluție nefericită pentru toată lumea, în primul rând pentru poporul uh, elen, uh, pentru că deval se, își, populația elenă își va pierde imens puterea de cumpărare, ceea ce va fi un lucru nefast și pentru Europa, pentru zona euro pentru că se va dovedi că moneda euro nu este o monedă stabilă, poți, uh, poți să, o, să o adopți când ai uh, bani uh, și să renunți la ea când nu mai ai bani și așa mai departe. Deci avem nevoie de o soluție, însă trebuie să ne asigurăm că este o soluție pe termen lung. Discutăm aici despre 7 miliarde din al doilea pachet, deci nu discutăm despre soluționarea problemei Elene, ci despre cum să uh, Uh, dăm acești șapte miliarde din al doilea pachet și toată lumea știe că urmează să discutăm la un moment dat și al treilea pachet. Deci este evident că trebuie să soluționăm uh, principial problema Elena, pentru că despre ce discutăm acum noi, acum nu este o soluție fundamentală. O soluție fundamentală se bazează pe două elemente. În primul rând, în uh, Grecia trebuie pus capăt sistemului paternalist, corupt, de închidere a piețelor private și um, nu este vorba de a schimba ceva la pensii, la salarii, ci trebuie schimbat sistemul, sistemul socialist care există acolo de până acum și nu se va întâmpla nici în urma acordului la care se lucrează acum. În al doilea rând, avem nevoie de o soluție structurală de guvernanță a datoriilor suverane în Europa. Și poate ar fi fost o idee uh, Bună să fie ascultată vocea Parlamentului European, care în urmă cu trei ani uh, cre- uh, cerea crearea unui fond special pentru uh, plata datoriilor suverane, pentru că ne-am, ne-am uh, afla într-o situație diferită. Dacă ar exista un asemenea fond special de plata datoriilor suverane, toată lumea știe cum arată viitorul. Și în fine, în ceea ce privește raportul celor cinci uh, președinți privind uh, finalizarea, completarea Uniunii Economice și Monetare, mi se pare că este un uh, bun punct de plecare. Nu este, din păcate nu este amintit deloc acest fond special de, de plată a datorilor suverane. Sper că Parlamentul European va sprijini această abordare și mă adresez acum direct domnului Pitala și domnului Weber. Peste patru ore sau peste 5 ore vom vota un uh, raport, raportul Beres. Este mai puțin ambițios decât documentul prezentat de cei cinci uh, președinți. Deci ce se întâmplă cu acest parlament care a fost în timpul în avangarda guvernanței economice a Uniunii Europene? Ei bine, am venit cu un raport foarte diluat. Și Uh, domnule Weber, știu cum funcționează lucrurile. Ați făcut un acord, ați uh, diluat lucrurile, spunând că este vorba de un raport din, pro, un raport din proprie inițiativă și uh, nu doresc să signez cumva inteligența domnului uh, Pervanș Beres, însă acest raport nu se ridică la înălțimea posibilităților și v-aș cere să trimiteți înapoi acest raport la Comisia Competentă pe Fond pentru că uh, este complet inutil și uh, aș cere colegilor, mai ales din PPE, să nu fie de acord cu votarea acestui raport, care a devenit inutil datorită propunerilor excelente uh, din partea domnului Juncker. Ministra. Pentru GUE acum, NGL, are cuvântul domnul Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. luni au existat uh, mai multe anunțuri care s-au făcut și se pleacă de la premiza că acestea ar fi putut fi soluția pentru problema Elena. Membrii grupului, Eurogrupului, dar și uh, Comisia au salutat aceste propuneri și au spus că ne aflăm foarte aproape de un acord. Și deodată începem să vedem cum sunt uh, cum se încearcă erodarea acestei propuneri din interior. Guvernele conservatoare și alții care sunt de fapt în minoritate arată acum că de fapt nu își doresc o, un acord, deși acest acord ar fi în interesul Greciei și în interesul Europei, dar ei doresc din nou acum să submineze această încercare de a ajungere la un acord și vor de asemenea să umilească poporul elen. doresc să pună la îndoială nevoia de a respecta nu numai prevederile, ci și democrația. Guvernul elen, împreună cu serviciile comisiei, au înaintat o propunere. Această propunere garantează un buget uh, foarte bine definit, cu un uh, excedent primar, în care se, cer, se cer reforme de combaterea birocrației, a nepotismului, a corupției. Și prin aceste propuneri s-ar putea pune capăt unei uh, pensionări uh, exagerate de vreme, uh, de timpurie pentru persoane care au 50 de ani, de exemplu. Această reformă a mai existat în Grecia, această metodă, și nu a fost introdusă de Siriza, ci de alte guverne, domnule Weber. Acum este momentul să să contribuie toată lumea pentru ca să se găsească o soluție pentru ca cuvântul Grexit să iasă din vocabularul tuturor și pentru ca și poporul elen și Grecia să poată să o ia din nou pe calea creșterii economice. Împreună cu Troica, dumneavoastră din partea conservatoare a acestui parc, ca să conturnați regulile Uniunii Europene și să vă apucați de o politică uh, prin care s-ar garanta o reducere de 30% a pensiilor și a salariilor, în care, de fapt, șomajul s-a triplat și recesiunea a fost din ce în ce mai puternică, iar datoria a crescut și ea enorm. Avem nevoie de o politică bugetară corectă, dar avem nevoie și de o creștere uh, și de o rezolvare a datoriilor în mod durabil. Noi am făcut propuneri, Europa a făcut propuneri, Grecia a făcut propuneri și acum ni se spune deodată de, din partea femeiului că nu le place ce am făcut. De ce? Pentru că le luăm bogaților ce aveau acolo un, un venit de peste 50 de mii de euro pe an. Desigur, există mulți care l-au acolo și în același timp șomerii trebuie să rămână și să lucreze pe un euro pe zi. Avem nevoie de o soluție urgentă și acum ea este și fezabilă, este posibilă. Pe baza a ceea ce s-a înaintat tocmai luni, s-ar fi putut aranja deja acest lucru. Domnule Timmermans, vă rog, continuați pe această bază, pentru că femeiul nu trebuie neapărat uh, să fie în centrul Europei tot timpul. Interesele Europei sunt întotdeauna cele care se, nu sunt neapărat dictate de FMI și trebuie să ținem cont de interesele Europei. Poporul elen dorește să ajungă la un acord, dar nu este gata să fie pus în genunchi și umilit. Mulțumesc! Bere. Mulțumesc, iar acum în numele verzilor Alianța Liberă Europeană are cuvântul domnul Lombert. Domnule președinte, dragi colegi, ieșirea Greciei uh, din criză conține mai multe condiții. În primul rând, reforme. Reforme cu fiscalitate justă din punct de vedere social, pro-mediu înconjurător și bună pentru economie. Trebuie ca sistemele să fie uh, sustenabile, dar fără să uităm pe cei mai uh, săraci și mai precari, mai ales pensionarii. Apoi, reducerea cheltuielilor în apărare, pentru că astăzi Grecia este unul dintre campionei, campionii NATO. O administrație mai eficace și o luptă mai eficace împotriva clientelismului și a corupției. Bun, pe toate aceste elemente, guvernul elen ales în ianuarie uh, a demonstrat că dorește să o ia pe această cale, dar poate cu oarește amatorit și încă întârziere. În ce privește investi investițiile în Grecia, știm bine că astăzi uh, este o, aproape o situație imposibilă și știu și mulțumesc Comisiei și lui domnului uh, Timemas că uh, Comisia a știut să se angajeze și a țintit uh, planul EFSI al lui Juncker pe țările de care au cel mai mare nevoie de el, adică și o țară cum este Grecia. Apoi, trebuie ca datoria grecească să devină durabilă, sustenabilă. În 2010 nu se întâmplea asta. În 2012, după primul plan de ajutorare, tot nu s-a schimbat. Și după al, al doilea plan, tot nu s-a schimbat situația. Din potrivă, s-a înrăutățit. Iar cei care refuzaseră o restructurare a datoriei grecești sunt fie incompetenți economic agravat, fie visează la cai verzi pe pereți, fie sunt obsedați ideologic să uh, îi facă să uh, plătească uh, pe uh, creditori. Trebuie astăzi ca datoria grecească să fie retrostructurată și să se ia măsuri în acest sens. Albert Einstein spunea că nebunia este faptul de a repeta același lucru mereu și mereu, sperând că o să obții de fiecare dată rezultate diferite. Eu cred că astăzi nu nebunia, ci inteligența colectivă ne va salva, ne vor salva la Consiliu. Și știu că în rândul creditorilor uh, și la BCE și în alte foruri se dorește cumva eșecul Greciei, se dorește ca eh, să existe Grexit. Știu treaba asta și chiar mi s-a spus asta în față. Mi se pare că această atitudine este irresponsabilă. Înțeleg că opțiunile politice care au apărut și care se abat de la gândirea unică pot să fie agasante, insuportabile pentru unii, înțeleg asta, însă mie mi se pare că ar fi irresponsabil politic vorbind să nu avem această opțiune pentru că asta ar însemna că se deschide calea celor și în această incintă profită de uh, frică. Mulțumesc foarte mult! Per il Europa. În numele grupului FDD are cuvântul domnul Natal. Domnule președinte, în alegerile de anul uh, trecut, uh, ni s-a spus uh, nouă că suntem nebuni când discutăm despre armata europeană și domnul Timmermans a spus că armata europeană este un obiectiv de mult timp al Uniunii Europene și vă mulțumesc, domnule Timmermans, că ne-ați ajutat să ne clarificăm poziția înaintea referendumului din Regatul Unit. Mie mi se pare că cele mai importante trei teme de la acest Consiliu European se referă la cum va răspunde Uniunea Europeană a imigrației, se referă la TTIP și la Grecia. În primul rând, problemele legate de imigrație uh, au fost ilustrate foarte clar ieri pentru că foarte mulți uh, reprezentanți uh, ai Regatului Unit nu au putut să ajungă la Parlamentul European datorită haosului din uh, Calais. Uh, datorită numărului mare de imigranți care au încercat să ajungă în Regatul Unit, ceea ce a însemnat închiderea acestui uh, canal subteran înspre Regatul Unit. Însă există un număr mult mai mare de imigranți care încearcă să ajungă în uh, Europa. Și situația este agravată de faptul că nu știm cine sunt toți acești oameni Ni se spune că statul islamic profită de acest uh, haos pentru a-și exporta ideologia, a-și exporta oamenii pe continentul uh, nostru, ceea ce înseamnă că va trebui să ne așteptăm la, următoare, la viitoare atacuri teroriste în uh, Europa. Însă răspunsul nu este o politică comună de azil. Domnule Timmermans, uh, Cred că soluția este un gard de oțel, cum există, de exemplu, în Australia, care să ne protejeze de amenințările exterioare. În ceea ce privește uh, TTIP, uh, ne-ați demonstrat care este situația cu TTIP prin uh, votul de, de la Strasburg. Uh, ați amânat votul pe marginea acestui subiect și aș dori să spun foarte clar. TTIP este o fraudă corporatistă care va dăuna lucrătorilor, agricultorilor, antreprenorilor de mici dimensiuni pentru că oferă un avantaj prea mare marilor corporații. Uh, sunt aici la Bruxelles 30.000 de uh, lobbyiști Uh, mai mulți lobbyiști decât uh, există în Washington DC. Deci nu este nicio surpriză pentru mine că marile grupuri politice din Parlamentul European și Comisia Europeană sunt de acord cu TIP. Oamenii sunt îngrijorați de efectele dăunătoare potențiale ale TTIP și cred că ar trebui să fim uh, uniți să spunem nu acestui acord. Și ca ultimă remarcă aș dori să mă adresez uh, poporului elen care a fost sărăcit de Uniunea Europeană. Să asistăm la situația în care leagănul democrației să fie uh, amenințat de birocrații de la Bruxelles este un lucru foarte trist. Deci haideți să fim uniți împotriva TTIP și uniți în sprijinirea poporului elen. Vă mulțumesc! Per di informazione, il Presidente... Pentru ca să corectăm informațiile spuse, domnul președinte Șus a decis să, re, să uh, amâne votul și adunarea plenară a decis să amâne nici uh, și dezbaterea și votul. Deci nu, nu au fost deloc anulate, ci au fost amânate. Acum, în numele ENF, are cuvântul doamna Marine Le Pen. Mulțumesc, domnule președinte, mă căutați în primul rând, probabil, dar uh, democrația nu prea avansează în acest parlament, știm acest lucru. Am coborât ceva de, am cu câteva rânduri deja, mai îmi rămân câteva, nu știu însă acest parlament care iubește atât de mult democrația, respectă așa de mult uh, uh, toate grupurile, nu știu cum va găsi o soluție și cum va putea să pună în fine capăt acestei discriminări extraordinare care se vede aici. Domnilor deputați, negocierile pe care le are Uniunea Europeană acum cu Grecia se fac într-un ton feroce, Bruxelles nu vrea să dea drumul la nimic și, vrea să impu- și a impus grecilor o austeritate care îi distruge. O scădere a salariului minim, o creștere a TVA-ului, o scădere a veniturilor deja distruge economia elenă și nu are niciun sens nici măcar din punct de vedere financiar. Poate că trebuie să cerem uh, grecilor să mai facă o dată groaznică strângere de centură. Grecia, care are deja 170 ceva la sută din uh, datoria PIB-ului său, nu poate să-și mai să-și ramburseze crea, cei care au împrumutat, făcut aceste împrumuturi, dar nu putem să cerem poporului grec să facă acest lucru la infinit, pentru că aceasta înseamnă de fapt o sclavie pentru datorare și în același timp același, această sclavie a fost uh, deja abolită în 500 uh, înainte de Hristos și mi se pare că totuși am dat înapoi ceva vreme dacă ne uităm la acest lucru. Dacă ne uităm uh, ce se va întâmpla uh, la pe 30 iunie și vom vedea că Grecia va da poate faliment, atunci și băncile elene vor da faliment și atunci va trebui să știm că textul pe care l-a votat în acest uh, parlament toată lumea în 2014 și care se numea MUR în franceză zid, mecanismul de salvare comună, este așadar de fapt altceva. A spus cetățenilor că de fapt toate conturile lor au fost care sunt sub 100 de mii de euro euro vor trebui să fie confiscate, uh, peste 100.000 de euro. Ați spus că articolul 6 din acest text permite Comisiei Europene de a scădea acest prag de, de distrugere a valorilor la 10.000, poate la 5.000, cine știe, la 0 euro la un moment dat. Uh, Vreau să vă recitesc articolul 6 ca să vă amintiți. Așadar, suma de 100.000 de euro despre care era vorba poate fi reevaluată periodic în funcție de evoluția sectorului bancar și în funcție de sectorul economic și financiar în Europa. Aceasta nu se va întâmpla înainte de 3 iulie 2020, of ce bine, deși numai dacă evenimente neprevăzute fac acesta să fie necesar înainte. Această regulă este nu numai tiranică, ci este în plus și stupidă, pentru că uh, multe statele europene vor înțelege probabil manevrele pe care le faceți și atunci sistemul bancar elen va fi distrus. Aceasta va duce la o ruină, bineînțeles, totală în, a băncilor în situație de criză. Și probabil că nu mai vreți să mai salvați euro încă o dată decât dacă confiscați poate depozitele bancare ale cetățenilor. Ați votat rușinos acest text, fără să le spuneți tuturor celor care și-au pus bani în bancă că le puteți lua economiile. Deci, doamnelor deputați, e timpul să mai scădem, cu, să mai lăsăm laurii aceștia și să terminăm cu nebunile, să ne întoarcem la democrație și să dăm tuturor moneda națională înapoi. Mulțumesc! La parola Are cuvântul acum domnul Papadakis, neafiliat.